Dragi colegi, vă rog, vă cer atenția ca să putem continua, pentru că avem o zi lungă astăzi. Avem la amiază chiar și reuniunea coordonatorilor, dar deocamdată avem un punct foarte important pe ordinea de zi. După ce am avut uh, dezbaterea pe care am avut-o, vom asculta acum intervenția oaspetelui nostru special uh, în comisia noastră, Domnul Michaelis Chrysopoidis, dacă am pronunțat bine lucrurile, uh, numele, ministru al prote- protecției cetățenilor din Grecia. Vă urăm bun venit, știm care este situația, este intolerabil ce se întâmplă acolo și trebuie să redeschidem uh, dialogul nostru continuu, schimbul de opinii pentru că uh, chestiunile legate de migrație și azil intră în competențele comisiei noastre, situația din uh, insulele grecești, din Mediterana, situație care uh, este de nesuportat, practic, așa cum știm cu toții, și pe care o vom discuta atunci când rediscutăm uh, sistemul de la Dublin și efectele sale asupra Greciei și situația regulamentului de la Dublin care este blocat în Consiliu și felul în care este afectat uh, sistemul de azil în ansamblul său. Știm că în insulele din uh, estul Mării Egee, susținerea pe care Grecia uh, o primește din partea restului Uniunii Europene este departe de a fi mulțumitoare, trebuie să discutăm despre fondurile relevante, despre um, condițiile de primire, de reforma în curs a sistemului de azil și a întregii legislații din acest domeniu și, sigur, domnule ministru, orice subiect pe care îl considerați pertinent pentru următoarea oră în, pe care o avem la dispoziție. Începem, deci, cu intervenția domnului ministru Crisocoidis, sunteți uh, bineveniți și vă dau cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Bună dimineața tuturor. Ion în Eu. Mulțumesc. Bună dimineața, stimați membri ai Parlamentului European. Vă mulțumesc uh, călduros pentru invitația pe care mi-ați acordat-o de a, face, de a participa astăzi la ședința dumneavoastră. Adevărat onoare să pot participa și să am această discuție și cred că e și o ocazie de asemenea deosebită pentru a avea un adevărat dialog democratic. Domnilor și domnilor deputați, am să trec uh, direct la fondul problemei fără preambul. Țara mea, Grecia, care reprezintă practic frontiera de sud-est a Europei, este în prezent poarta de intrare pentru mii de nefericiți care vin din Asia în căutarea unei noi vieți în Europa. Sosesc pe mare, pe mare ajung ei pe teritoriul european plecând din statul vecin Turcia. Trebuie aici să precizez că distanța dintre coasta Turciei și insulele grecești, vorbim de Lesbos, Samos și Kos, este foarte mică. În 13 minute poți traversa acel braț de mare care separă insulele de coasta Greciei, dacă folosești o barcă pneumatică cu motor. Așa că sute de persoane de barcă în fiecare zi pe coastele acestor insule. După cum știți, acordul dintre Uniunea și Europa presupune și gestionarea acestui fenomen migraționist, Există o declarație comună din martie 2016 în acest sens. Turcia primește de la Uniunea Europeană fonduri menite a-i permite să gestioneze situația celor aproximativ 4 milioane de refugiați de pe teritoriul Turciei proveniți din Siria și are obligația de a controla frontiera cu Europa și de a accepta returnarea migranților din insulele grecești. Atâta timp cât nu există protecție internațională. Asta spune declarația uh, comună UE-Turcia. Cam asta ar fi baza acordului din martie 2016 între UE și Europa, acord încă în vigoare. Până în iulie 2019, fluxul migraționist era gestionabil. Începând cu luna august a acestui an, volumul a crescut cu aproximativ 120%. Avem embarcațiuni care în fiecare zi aduc undeva la o mie de persoane. Asta mai ales în insulele din uh, nord-estul Egei, Lesbos în principal. Situația e pe cale să explodeze acolo. Nu mai poate fi gestionată sub nicio formă. Și chiar dacă toată Europa ar fi să se mobilizeze în încercarea de a gestiona un astfel de tsunami cu toate resursele logistice disponibile, nu ar reuși. Toată Uniunea Europeană nu ar reuși. Câți pacienți poate examina un medic într-o zi? Câte persoane pot fi înregistrate de un singur funcționar? Asta într-o singură zi când, când sute de persoane debarcă în fiecare zi pe aceste insule. În astfel de condiții și gândindu-ne la numărul de refugiați care sosesc în fiecare zi în arhipelagul grec, putem vorbi de o situație care nu mai poate fi gestionată, vorbim de o catastrofă umanitară, o criză socială majoră. În ciuda acestor lucruri, pot să vă spun că Grecia, în mod demn și cu mijloacele proprii, de una singură, fără a fi ajutată în termeni concreți, încearcă să gestioneze acest tsunami uman, după cum l-am numit anterior. se vorbește de embarcațiuni de, care vin cu 100-200 de persoane din Libia, traversează Mediterana Centrală și ne spun că aceste 200 de persoane trebuie să fie împărțite între diferite state europene. Însă în cazul Greciei, numărul persoanelor care vin în fiecare zi este incomparabil mai mare nu știu, se compară cu ce se întâmplă în Mediterana Centrală. Să vă dau un exemplu. În ultimele două săptămâni, aproximativ 4.000 de persoane au fost transferate din insule, în principal din Samos, către centrul Greciei pentru a decongestiona situația din arhipelag. Pentru că asta încercăm să facem în principal, o decongestionare a insulelor cu o transportare a acestor persoane spre locuri mai sigure din Grecia continentală. Pentru a derula acolo procedurile de înregistrare. Și în același timp procedurile pentru solicitanții de azil. Deci cam 4.000 de persoane au plecat din Samos doar în această perioadă, în ultimele zile. În aceeași perioadă de două săptămâni, alte 3.000 de persoane au sosit în Samos. Noul guvern din Grecia, cu câteva zi în urmă, a adoptat o nouă lege privind protecția internațională și a demarat o serie de măsuri pentru punerea în aplicare a acestei legi pentru a accelera procedura de azil, pentru ca aceste persoane să nu ajungă să stea claie peste grămadă pe insulele respective, în condiții mizerabile, inumane, și pentru ca Grecia să poată garanta respectarea drepturilor solicitanților de azil. în temeiul declarației UE-Turcia și în temeiul dreptului internațional, Grecia dorește astfel să poată asigura returnarea în Grecia, în Turcia, a celor care nu îndeplinesc condițiile necesare pentru acordarea protecției internaționale. Legea transpune în mod fidel directiva și regulamentul adoptat de Parlamentul European, respectă strict acordul UE-Turcia, Convenția Drepturilor Omului de la Geneva și dreptul și achiul comunitar. La două lucruri m-aș referi acum. Odată Fenomenul migraționist uh, nu e, um, în primul și în primul rând, o problemă politică pentru cei din linia întâi. E un fenomen în desfășurare, un fenomen care va continua să țină capul de afiș mulți ani. E o chestiune de ordin politic, dar și o chestiune de ordin social și ne așteaptă multe negocieri pe plan politic și pe plan social în, în relațiile noastre de zi cu zi și categoric o să avem uh, poziții diferite, puncte de convergență în funcție de poziția una sau altuia. Însă, în prezent, vedem că anumite state membre consideră că dacă își închid frontierele, sunt în siguranță și se pot feri de acest uh, flux uh, uman. Asta e utopie. Nu e deloc adevărat. Și asta mă duce la o altă chestiune. Nu vreau să invoc aici principiul solidarității care ar trebui să fie îmbrățișat de fiecare stat membru. M-aș referi însă la regulile, la legile Uniunii Europene care se bazează pe o serie de drepturi fundamentale, de elemente fundamentale care se cer aplicate. În prezent, aplicarea acestor reguli se face în funcție de starea de spirit a fiecărui stat membru, dacă vrei da, dacă nu vrei nu. Închidem frontierele, ne întoarcem spatele problemelor, batem toba populismului și ne băgăm capul în nisip atunci când e vorba de posibile consecințe. Nu putem proceda astfel. Și mai doream să, vă, să mă refer la un aspect uh, admiter delicat însă este o chestiune de care m-am ocupat personal în calitate de ministru atunci când am uh, pus în aplicare o serie de inițiative despre care ar dori să vă vorbesc. Cred că sunt lucruri pe care ar trebui să le cunoașteți și dumneavoastră, pentru că este vorba de o chestiune extrem de dificilă și delicată. E vorba de minorii neînsoțiți. În Grecia, în prezent, avem mai bine de 4.000 de minori neînsoțiți. majoritatea sunt cazați în structuri care nu sunt demne de bunul nume al Uniunii Europene. Prin urmare, într-o scrisoare adresată omologilor mei europeni, cei, ceilalți 27 de miniștri de interne, din Europa, am cerut ca fiecare țară, în mod voluntar, să accepte un anumit număr de minori neînsoțiți. Am primit un singur răspuns. Nu mai e vorba de solidaritate și reguli, e vorba de bun simț, de civilizație. Civilizația europeană e pusă sub semnul întrebării cum vede Europa viitorul acestor tineri Cum rămâne cu solidaritatea de care trebuie să facem dovadă? Prin urmare, fac un apel la dumneavoastră, vă rog, încercați să mobilizați guvernele din statele noastre, societatea civilă în ansamblu, pentru că fiecare stat membru să primească un mic număr de copii pentru a rezolva această gravă problemă a minorilor nesoțiți. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Testimony, which is compelling, that's for sure. That's for sure. Vă mulțumim, vă mulțumim pentru intervenție, o apreciem foarte mult, vă asigur. L-am ascultat pe domnul ministru și am discutat cu mai mulți uh, miniștri greci până acum despre probleme legate de azil și migrație, care toți au cerut solidaritate care încă, din păcate, se lasă așteptată, deși de 10 ani de zile ea este înscrisă în articolul 80 uh, al tratatului de la Lisabona. Deci e legislație obligatorie pentru noi toți, pentru instituțiile europene și pentru statele membre. Haideți să facem o rundă a coordonatorilor, două minute fiecare, și apoi va exista posibilitatea și pentru ceilalți colegi să intervină, dar vă rog să vă limitați la un minut, pentru că, după cum am spus, avem o ordine de zi foarte încărcată astăzi și e important să ne mișcăm repede să nu avem întârzieri la fiecare punct. Haideți să încercăm să păstrăm timpul. Începem cu reprezentantul PP, care înțeleg că este domnul Lenners. Vă rog, aveți cuvântul. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru această analiză foarte onestă și foarte deschisă a situației actuale din Grecia. Sigur că dumneavoastră reprezentați noul guvern elen și ar fi uh, nedrept să ne așteptăm la miracole din partea dumneavoastră deja, dar totuși unii dintre noi asta facem. Și uh, mă liniștește să văd că în primele luni ale guvernului dumneavoastră deja ați întreprins măsuri Uh, în direcția bună cu noua strategie națională pentru primirea migranților și a minorilor neînsoțiți, cu cadrul uh, juridic pentru azil, pentru a avea o procesare mai rapidă și un, o creștere a numărului de returnări și uh, această încercare de a muta 25.000 de persoane de pe insule pe continent în anul viitor. Uh, Sigur că situația este înrăutățită de faptul că sosesc tot mai mulți oameni, eh, mulți dintre aceștia neîndeplinind condițiile pentru a primi uh, azil. Am văzut uh, sosiri lunare deja de la declarația UE Turcia, ceea ce a îngreunat și mai mult situația în ceea ce privește condițiile de pe insule. Câteva întrebări, dacă îmi permiteți. În ceea ce privește declarația UE-Turcia, pentru că auzim foarte multe critici în Parlamentul European, mai multe critici decât uh, alternative, alternative realiste și viabile. Ne îngrijorează uh, situația, pentru că se pare că declarația nu funcționează cum o făcea la început. Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, ce se întâmplă acolo? De ce nu mai funcționează declarația? Ce putem face? Ce trebuie să facem pentru a îmbunătăți eficacitatea acesteia? Am înțeles că 20.000 de persoane uh, vor fi mutate pe continent în, până anul viitor. Sigur că vine iarna, condițiile se înrăutățesc. Ce pași concreți faceți pentru a vă asigura că există condiții de primire decente, umane uh, pe insule? Și Apoi, solidaritatea. Ați spus foarte clar, migrația este un proces care vizează toată Uniunea Europeană. Ați menționat principiul solidarității și scrisoarea pe care ați trimis-o cele 27 de colegi ai dumneavoastră este un exemplu foarte dureros în acest sens. Dacă mă uit la Uniunea Europeană în momentul de față, mi se pare că acest concept al solidarității a dispărut de pe scenă. Care sunt așteptările dumneavoastră la nivel european pentru următoarele luni în ceea ce privește solidaritatea, partajarea responsabilității între toate statele membre? Mulțumesc! Acum în numele S și D, domnul Moraes. Domnul Moraes? Nu e doamna Zipel, dar dacă nu e aici, atunci am să intervin eu. Nu vreau să mă adresez în numele grupului, dar uh, vreau și eu să vă mulțumesc pentru această evaluare foarte sinceră. Toți miniștrii care au venit din partea guvernului Elen și al guvernului care v-a precedat au uh, fost într-un dialog cu noi pe care îl apreciem foarte mult, pentru că este uh, o treabă, o situație foarte dificilă acolo și uh, dumneavoastră încercați să vă ocupați de transferuri, să îmbunătățiți situația din Moria. Um, noi avem o poziție puțin diferită față de colegii de la PP și anume ne întrebăm ce se va face de fapt. Pentru că vorbiți despre solidaritate. Dar asta e o întrebare deocamdată fără răspuns. Am vorbit cu predecesorii dumneavoastră care au avut aceleași dificultăți, au transferat oamenii către uh, Grecia continentală, au cerut altor state membre să um, preia o parte dintre minorii nesoțiți. Am auzit poveștile astea până acum. Dar eu și alții dintre colegi care am vizitat Moria și știm situația de acolo, uh, avem senzația că lucrurile se înrăutățesc foarte mult. În momentul de față, este cel mai mare grup de refugiați din Uniunea Europeană acolo. Și asta e o problemă pentru întreaga Uniune Europeană, așa cum ați spus dumneavoastră. Dar vreau să vă întreb dacă sunteți de acord că situația este, devine critică acum. Condițiile de trai din momentul de față, din Moria, sunt atât de proaste încât ajungem într-o poziție extremă. Așadar, care sunt detaliile pe care le discutați în Consiliu uh, atunci când încercați să vedeți ce se poate face? Pentru că lucrurile s-au înrăutățit foarte mult. Uh, condițiile medicale sunt uh, netolerabile. Sunt mii de copii acolo care sunt în afara procesului educațional. Noi care am fost acolo am văzut cât de rele sunt condițiile și știu că ele nu fac decât să se înrăutățească pe măsură ce trece timpul. Deci, ă, e, e, e foarte rău ce se întâmplă acolo. Nu știu cum să mă exprim altfel, dar um, nouă ne, ne spuneți că trebuie să ne adresăm ă, Comisiei și Consiliului cum putem să, ce putem să facem pentru a nu avea o Uniune Europeană cu o asemenea cicatrice pe chipul său. Și în ceea ce privește legislația, Elena, nu vreau să vă critic pentru această nouă lege, dar cum anume va ajuta această situație din momentul de față? Aveți un nou, o nouă lege cu privire la azil pe care, dacă o citesc, văd că, de fapt, pune o povară și mai mare pe umerii solicitanților de azil. Cum va ajuta această lege uh, situația de față? O întrebare sinceră. Mulțumesc, doamna Entfeld în numele Renew. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră. Cred că cu toții recunoaștem faptul că Grecia a fost lăsată de izbeliște, de fapt, în ultimii ani, să se descurce cu fluxul de migranți și știm că Grecia uh, se luptă cu multe alte probleme și deci e o mare povară asupra localnicilor care până în momentul de față nu s-au plâns, spre deosebire de oameni din alte țări care s-au plâns de situații care erau mult mai puțin dramatice. Uh, și mi se pare absolut șocant că apelul dumneavoastră la ajutorul celorlalte state membre, uh, la acest apel ați primit o singură, un singur răspuns. Toate aceste țări, indiferent de culoarea politică a guvernelor, ar trebui să, să, fie, uh, să, să se rușineze profund. Pentru că, în momentul de față, uh, situația este absolut rușinoasă. Uh, sigur, noi suntem într tot alături de dumneavoastră și de poporul elen, dar asta nu absolvă Grecia de obligațiile sale juridice și morale. Și vreau să uh, adresez și eu asemenea, a, aceeași întrebare pe care a pus-o și Claude. N-am văzut încă toate detaliile noii legi, dar nu mi este în totalitate clar cum anume această nouă lege va îmbunătăți situația. Pentru că, de fapt, nu face decât să îngreuneze uh, recursul. Dacă înțeleg bine, ICNUR, altul Comisariat al ONU pentru Refugiați, nu va mai fi, nu va mai face parte din uh, din uh, completul care va uh, analiza uh, cererile de azil uh, și personalul uh, de armată și personal de poliție va procesa uh, solicitările. Nu mi se pare potrivit acest lucru. Dacă vi se pare potrivit, vreau să întreb cum anume vă veți asigura că vor fi formați în mod adecvat pentru acest lucru. Ei nu sunt uh, uh, ofițeri uh, de imigrație. Au un alt rol și o altă mentalitate. Deci aș vrea să aud mai multe despre această nouă lege. Și în cele din urmă vreau să răspund observației uh, colegului meu din partea PP, care a spus că nu există uh, soluții alternative viabile la declarația UE-Turcia. Ba da, o uh, politică adevărată de azil și migrație uh, la nivelul Uniunii Europene, care a fost blocată de foarte multe ori tocmai de partidele de dreapta. Doamna Stric. Da, și eu vreau să mulțumesc domnului ministru pentru că ne-a reliefat problemele cu care se confruntă și susținem întru totul apelul său ca celelalte state membre europene să arate solidaritate, să uh, ia o parte din responsabilitate, pentru că este complet nedrept ca Grecia să fie lăsată singură în această situație. Puteți să vă bazați pe noi, vom face toate eforturile posibile pentru a ne asigura că răspunderea este partajată, nu este lăsată doar pe umerii Greciei. Însă, acest lucru nu înseamnă că noi credem că soluția poate fi găsită în restrângerea drepturilor uh, solicitaților de azil. În acest sens, ne îngrijorează foarte foarte mult noua lege despre care ați uh, vorbit. Vreau să menționez doar câteva restricții care ne îngrijorează profund. Reducerea timpului pentru cererea de Uh, azil, um, creșterea listei de condiții pentru admisibilitate și faptul că uh, interviurile de admisibilitate vor fi realizate de către ofițeri de poliție și de armată. Um, apoi, uh, dificultatea de a face recurs și faptul că persoanele cu um, sindrom cu sindrom post-traumatic nu mai primesc protecție. Um, E nevoie aici ca aceste persoane să fie, să beneficieze de atenție medicală uh, și înțeleg că aceste elemente au fost uh, excluse. Deci vreau să știu cum anume aceste schimbări uh, respectă directivele cu privire la condițiile de primire și la dreptul de azil. Apoi, lista țărilor sigure, pe care se află în continuare oare Turcia și alte țări, puteți să ne spuneți acest lucru și puteți să ne asigurați că toate solicitările de azil vor fi analizate în mod uh, corect. Și apoi, uh, frontiera terestră cu Turcia. E adevărat că Frontex nu are acces acolo, că nu, sunt, uh, că nu operează în această zonă și este din cauza mm, uh, turcilor care resping uh, intervenția Frontex. Da. Uh, domnul Cofo, două minute maximum. Vă rog, încercați să ne ajutați. Eller Efter at have hørt uh, spørgsmålene... Mulțumesc, domnule președinte. Bun, am ascultat întrebările și parte din dezbaterea de astăzi și nu pot decât să spun că singura soluție realistă și umană la această provocare ar fi să introducem modelul australian. Să ne asigurăm că avem frontiere complet sigure, că frontierele noastre externe sunt atât de sigure încât oamenii să nu poată pur și simplu să intre în Uniunea Europeană. N-ar trebui doar să redistribuim persoanele. Ar trebui să oprim această povară, să ne asigurăm că oamenii nu pot să intre pur și simplu în Uniunea Europeană uh, și cu speranța că vor rămâne pentru totdeauna în Europa. Acest lucru nu va funcționa. Modelul cel mai uman posibil care să-i oprească pe oameni să uh, încerce să traverseze Mediterana Um, ceea ce sigur că va, uh, va dezmembra și rețelele de trafic de migranți, este să ajutăm pe oameni în țările lor, astfel încât să uh, poată să trăiască acolo. Eu cred că Matteo Salvini a avut dreptate când a închis porturile în Italia și, se, uh, și ar trebui să, să îi lăudăm pe toți cei care și-au închis frontierele. eu nu cred că acest nou sistem european va putea să rezolve vreodată problemele. Nu facem decât să-l plătim pe acest ticălos Erdogan, uh, irosind banii contribuabililor și el amenință să trimită milioane de migranți către continentul nostru. Nu e ok și ar trebui să ne fie rușine. Mulțumesc! Grazie, grazie președinte. Domnul Procacini. Mulțumesc. În primul rând, ar vrea să-mi arăt, să-mi exprim solidaritatea față de guvernul elen. Provin din Italia și Italia, ca și Grecia, de prea mulți ani e lăsată de izbeliște de Uniunea Europeană în ceea ce privește gestionarea crizei migratorii. Sunt de acord cu ideea de a aproba această lege care să acceleze procedura. E o problemă cu interpretarea, se pare, din limba italiană. Trebuie să așteptați o clipă, domnule Procacini. Acum funcționează, da? Tot, totul e bine? Funcționează. Provo, provo, prova. Va bine. Alora. Încercați. Da, dar uite că timpul curge. Nu sunt de acord însă când dumneavoastră spuneți că o închiderea frontierelor e ceva e utopie. Nu, noi credem că gestionarea migrației trebuie să se facă cu un control uh, foarte strict la frontiere. E cea mai uh, realistă soluție. Pe termen scurt, o altă soluție ar fi o redistribuire a migranților în Europa, dar nimeni nu-și dorește asta. Uh, și scrisoarea pe care dumneavoastră și scrisoarea cu privire la acordul la Malta e o mărturie în acest sens. Și până la urmă nu ajungem decât să le distrugem viața acestor migrați, pe lângă faptul că se destabilizează ordinea și siguranța din statele europene. Eu o spun de fiecare dată cât pot. Deci îmi pare foarte rău să tot aud uh, vorbindu-se despre acest fenomen fără să se uh, vorbească despre cauzele acestui fenomen. Deci Uniunea Europeană nu are deloc uh, interesul de a uh, soluționa cauzele. Deci e o miopie politică și din punct de vedere etic e inuman să ai o astfel de atitudine. Mulțumim. Domnul Avramitis acum pentru Guet. Da? Domnul Arvanitis, aveți cuvântul. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ που είστε εδώ και ενημερώνετε το σώμα. Vă mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumim pentru informările, informarea pe care ne-ați făcut-o astăzi și trebuie să știți că noi, membrii acestei comisii, suntem foarte sensibili la toate aceste chestiuni. Aș vrea să vă spun că când vorbiți despre oameni, n-ar trebui să vorbiți despre un tsunami, așa cum ați spus dumneavoastră. Sunt oameni care au un nume, care au drepturi și care au în spate o suferință. Țin să spun asta, eu nu cred că putem vorbi despre acești oameni ca despre un tsunami. Acum, referitor la această nouă lege adoptată de guvernul dumneavoastră, sunt de acord cu um, întrebările adresate de Renew, de Verzi și de socialiști. Da, le dau perfectă dreptate, sunt pe aceeași lungime de undă. Organizații internaționale um, s-au plâns de această nouă lege recent adoptată în Grecia. Ele susțin că această lege încalcă drepturile omului și o serie întreagă de reguli de protecție ce țin de dreptul internațional. Aș vrea să știu cu cine ați discutat, cu Comisia Europeană, cu Uniunea Europeană, înainte să adoptați această lege sau cu organizațiile internaționale. În Grecia nu existat nici discuții, nici negocieri, nimic. Legea a fost adoptată în doar 5 zile. E o politică de represiune și din punctul dumneavoastră de vedere, siguranța practic are întâietate, de nu drepturile. guvernul dumneavoastră consideră că e vorba aici de refugiați sau de migrați? Reprezentantul guvernului a spus că până la sfârșitul anului 2020 aproximativ 20.000 de persoane vor fi returnate. Returnate unde? Ați încheiat acorduri bilaterale cu alte state terțe? Vrea să fim informați în acest sens. Domnule ministru. Când Αποδεικνύεται... S-a spus că 5.000 de persoane se află într-o situație inacceptabilă în Moria, în Lesbos. Când am fost cu colegii acolo, erau 14.000 de persoane chiar, deci cu mult mai multe. Și tot ajung oameni. Acum, pentru răspunsuri, 10 minute, însă v-aș sugera întâi să încheiem intervențiile celor care au uh, cerut să ia cuvântul, dar vă rog frumos să respectați un minut maxim. Deoarece următorul punct de până de zi este foarte complex. Uh, vom avea patru uh, oaspeți care vor veni, inclusiv directorul Agenției pentru Drepturi Fundamentale, domnul O'Brien. Nu va fi deloc ușor deci dacă dumneavoastră vă limitați la un, câte un minut, domnul ministru va beneficia de 10 minute, vom avea ceva întârziere, dar nu chiar așa de mult. Începem cu doamna Roberta Metzola. Vă mulțumesc, domnule președinte. With... Vă mulțumim pentru prezența astăzi și așteptăm să continuăm colaborarea cu dumneavoastră. O colaborare foarte bună pe care am avut-o și cu predecesorii dumneavoastră. Grupul meu politic înțelege foarte bine situația Eh, cu care se confruntă Grecia în momentul de față. Întrebarea mea se eh, focalizează mai mult pe situația reală de pe teren din insule. Cifrele pe care le primim sunt îngrijorătoare. Vorbim despre mm, aproximativ 31 de mii de persoane în hotspoturi care sunt menite să accepte maximum 8 mii de persoane. Și dacă coroborăm acest lucru cu situația acordului cu Turcia și cu returnările, cum planificați să prezentați acest argument ministrilor în Consiliul Uniunii Europene atunci când reprezentați o țară care în mod clar suferă o povară disproporționată a sosilor și care este lăsată singură în fața acestei greutăți? Un minut, Massimo. Grazie, președinte. Grazie. Mulțumesc, vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Știrile care vin din Grecia sunt din ce în ce mai îngrijorătoare. Am aflat asta. Din cauza acestui acord nebunesc făcut cu Turcia, oamenii rămân în acele tabere um, suprapopulate, cu condiții sanitare îngrozitoare și lucrurile s-ar putea înrăutăți și mai mult în urma legii aprobate pe 30 octombrie cu privire la protecția internațională. Sistemul de recunoaștere a vulnerabilităților este slăbit și e mult mai greu să aibă acces acești oameni la protecția internațională. Deci acum toată povara administrativă trebuie să o facă solicitanții de azil. Domnule ministru, de, nu vreți să modificați această lege pentru a nu slăbi sistemul de primire? Ce intenționați să faceți pentru a garanta niște condiții demne de viață în aceste tabere, mai ales că vine iarna? veți garanta accesul la îngriji de sănătate, la educație, la solicitarea de azil și, în sfârșit, vă întreb, cum se face că ați ales să înglobați Ministerul um, Migrației dinainte în nou minister pe care îl aveți dumneavoastră, Ministrul Protecției Cetățenilor. Deci nu prea am înțeles de ce s-a făcut această um, înglobare. Domnul Lazmani, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici patru ani de zile. De patru ani de zile purtăm aceste dezbateri în Parlamentul European, în parlamentele noastre naționale și situația deplorală, deplorabilă a taberelor de refugiați se înrăutățește constant. Vorbim și despre procedurile administrative, care sunt îndelungate și sunt uh, greoaie și nu înțeleg de ce avem aceste dezbateri uh, fără niciun uh, rost atunci când vine iarna. Întrebarea este ce vom face, ce va face Uniunea Europeană. Dumneavoastră ați trimis uh, scrisori celorlalte state membre și vă înțeleg foarte bine. Dar dacă ne uităm spre trecut, dumneavoastră sunteți reprezentantul noului guvern, Elen, dar dacă privim spre trecut, asistența financiară, asistența operațională, nu asta a fost problema. Au fost alte motive pentru care procedurile s-au desfășurat foarte greoi și, îmbunătă- și situația nu s-a îmbunătățit. Și vreau să știu din partea noastră care sunt uh, măsurile concrete, ce acțiuni veți întreprinde pentru a îmbunătăți situația. Mulțumesc, domnul Borcard. Domnul Marcart, Mulțumesc. Am fost săptămâna trecută în uh, Lesbos, uh, la Moria și trebuie să vă spun că din 2015 acolo capacitatea este undeva de 3.000 de persoane, între timp sunt 14.000 de oameni acolo. Um, și sigur, întrebarea este ce poate să facă acolo Uniunea Europeană. Știu că aveți nevoie de susținere și vom face tot ce putem pentru ca să primiți această susținere, dar mă miră faptul că din 2015 în această tabără nu s-au uh, suplimentat capacitățile. Uh, de atunci oamenii trăiesc în niște uh, corturi de vară, fără niciun fel de încălzire, în uh, niște condiții uh, îngrozitoare pentru iarnă. E o catastrofă care așteaptă să se întâmple. Oamenii vor muri acolo. Ce posibilități aveți să luați măsuri? Asta e întrebarea mea. De asemenea, voiam să vă întreb, e necesar oare să vorbim despre tsunami, de catastrofe naturale când vorbim despre oameni? Eu cred că nu ne ajută acest lucru dacă uh, cerem uh, și dacă vrem ca să obținem acceptare pentru acești oameni. E vorba despre probleme, trebuie să vorbim despre oameni și nu despre catastrofe naturale. Mulțumesc, doamna Deli. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, vreau să uh, um, fac trimitere la cuvintele um, Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului uh, Europei, care a spus că este explozivă situația de acolo, pe, pe marginea, pe prăpastiei, oamenii care trebuie să stea ore la rând, la coadă, pentru a primi mâncare, pentru a putea merge la toaletă. Uh, e ceva absolut inacceptabil și din, în ceea ce mă privește, uh, acordul UE-Turcia este la baza acestei situații. Și vreau să vă întreb o, o să facem tot ce putem pentru, a, uh, pentru ca acest acord să dispară. Dar uh, legea noastră privind azilul pune niște probleme foarte serioase în ceea ce privește drepturile omului. Uh, ați schimbat criteriile de azil în noua lege. Și atunci, ce se va întâmpla cu cei care nu mai îndeplinesc noile criterii? Uh, ce se întâmplă de, cu uh, minorii neînsoțiți? Aș vrea să știu care a fost acea țară care v-a răspuns la scrisoare uh, și aș dori să discutăm mai mult despre acest subiect. Și în ceea ce privește returnările către Grecia continentală, din câte am înțeles, uh, procesul s-a uh, încetățenit, dar dumneavoastră ne-ați spus că, de fapt, uh, s-a accelerat. Domnul Papadakis. Mulțumesc. Discuțiile legate de repartizarea refugiaților în alte state membre pentru a, pentru a împărți această povară, ridic următoarea întrebare. Și anume, există guverne europene care consideră că Turcia și anumite regiuni din Siria sunt uh, locuri sigure. Uh, adoptă practic o definiție limitată a conceptului de refugiat și acest lucru are drept consecință o politică de returnare a mii și mii de solicitanți de azil. Dumneavoastră înși vă ați înlesnit uh, expulzarea a 10.000 de persoane prin consolidarea principiului de centre închise. Prin urmare, această situație nu este excepțională, chiar asta e politica Uniunii Europene. Deci ea prevede posibilitatea de a închide aceste persoane în niște condiții teribile prin represiune, prin returnare, drepturile nu le sunt respectate și toate acestea nu fac decât să <laughs> ducă la sporirea populismului și a rasismului în rândul europenilor. Doamna Vozenberg, mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, și eu vreau să vă urez bun venit. Întreaga noastră comisie știe de ani de zile că Grecia, în prima linie, practic, a trebuit să-și asume o parte foarte importantă din această problemă. Grecia a dat dovadă de multă omenie, uh, nemai văzută în alte părți. Acum avem o nouă lege în ceea ce privește procedurile de azil și pot să-i asigur pe colegii din această comisie că în calitate de avocată de 30 de ani eu, deci pot să vă dau asigur că această lege, în primul rând, uh, consfințește și uh, respectă drepturile solicitanților de azil. Domnule ministru, ne puteți spune dacă există o legislație asemănătoare în alt stat membru sau nu? De patru ani de la semnarea declarației UE Turcia au fost 1800, uh, făcute 1800 de returnări. Deci ar vrea să știu dacă prin politica noului guvern va crește numărul de returnări pentru a gestiona mai bine această situație. Și credeți de asemenea că e nevoie de o modificare a declarației UE-Turcia în așa fel încât să putem să îi trimitem uh, pe teritoriul continental al Greciei pe cei care au dreptul la azil. Ξεκάθαρο ποια ήταν τα oria tis dilos Ευρωπαϊκής enos. Domnul Andro Androlakis. Da, vedem acum clar care au fost limitele acestei declarații comune UE-Turcia. Și anume poziționarea geopolitică a lui Erdogan în Mediterana de Est și în Turcia. Însă, din punct de vedere al guvernului grec, ideea de a mai reduce din presiunea din insule e clar binevenită. Și ceea ce e pozitiv, de asemenea, e faptul că dumneavoastră încercați să reduceți birocrația pentru solicitarea de azil. Problema acum este să știm dacă trimitem acest refugiat pe teritoriul continental al Greciei, deci chiar prin accelerarea procedurilor, poate oare Grecia să facă față uh, problemei de una singură? Uh, deci, de fapt, despre asta e vorba. Deci, ce inițiative aveți în acest uh, sens? Și i-aș ruga și pe colegii de aici să discute cu guvernele lor, deoarece, în sfârșit, în, uh, uh mă scuzați, e nevoie de un program european de relocalizare. Acum, în ceea ce vrește slabă absorpția fondurilor. Deja guvernul uh, anterior avea această problemă. Deci ce intenționați să faceți pentru ca fondurile să fie mai bine absorbite? troubles enough to care. Mulțumesc, mulțumesc pentru toate intervențiile. Deja este foarte greu pentru domnul ministru să răspundă la toate întrebările, pentru că deja suntem în întârziere. Vă rog, vă rog să încercați să vă restrângeți uh, intervenția la un minut. Doamna Ferrara. Ministru. Mulțumesc. Da, situația pe care ne-ați descris-o din Grecia, într-adevăr, e îngrozitoare. Și cel mai grav e dacă ne gândim la cei 34.000 de oameni care trăiesc în acele centre suprapopulate din insule. Zi de zi primesc informații actualizate din partea unor ONG-uri care acționează acolo, în tabăra de la Moria sau din Stamos, Organizația îmi scria ieri că după incendiul uh, hotspotului din Samos de pe 14 octombrie, foarte puține persoane au fost transferate pe Grecia continentală și că mulți mineri neînsoțiți nu au un tutor acum care să le garanteze protecția și care să le poată oferi un sprijin uh, juridic uh, pentru a-și regăsi familiile au crescut uh, cazurile de viol, de violență. Există un singur medic, de pildă, pentru întreaga populație a unei tabere. Deci, domnule ministru, cum anume intenționați să soluționați această problemă și la Consiliu pentru a debloca dezbaterea cu privire la reformarea sistemului comun european de azil și ce așteptări aveți de asemenea de la noua Comisie Europeană. Domnul Furlas. Ευχαριστώ κύριε de Ζω κάτι πρωτόγνωρο, ειλικρινά. Erhete o Mulțumesc. Într-adevăr, iată, îl avem alături de noi pe ministrul de resort dintr-un stat care primește cel mai mare număr de refugiați. El ne spune că situația e de negestionat și noi îl întrebăm ce are de gând să facă Grecia. E o problemă doar grecească? Asta ați înțeles? Domnul Köster. Din punctul meu de vedere, sigur că nu este o problemă a Greciei, este o problemă europeană. Reprezintă eșecul Uniunii Europene ceea ce se întâmplă în Grecia, că nu am reușit să ajungem la o soluție solidară a problemelor, a problemelor care sunt absolut șocante și e nevoie să ajungem odată pentru totdeauna la o uh, soluție. Situația este atât de șocantă încât uh, reprezentanta pentru drepturile omului a Consiliului Europei a, a descris lucrurile foarte bine și e nevoie să acționăm. Mai ales uh, situația uh, minorilor, nesoțiți, a copiilor este îngrozitoare. Ce mai faceți altceva în afară să trimiteți scrisori ministrilor de interne? Sigur că mă dezamăgește um, reacția ministrului de interne din Germania care nu a reacționat pozitiv, dar situația minorilor, a copiilor este inacceptabilă. De asemenea, a celor uh, vulnerabili, a celor bolnavi, a femeilor însărcinate. Ce faceți și ce așteptați din partea Uniunii Europene pentru a îmbunătăți cumva situația concretă? Și un alt lucru pe care îl găsesc total inacceptabil este faptul că în această situație uh, nu se reacționează, că uh, nu se reacționează încercând să îmbunătățim situația oamenilor de pe teren, ci să restrângem și mai mult drepturile oamenilor. Uh, e o situație care este absolut inacceptabilă pentru Uniunea Europeană și, din punctul dumneavoastră de vedere, uh, totuși există o responsabilitate politică de a acționa. Mulțumesc. Monsieur ministru, j'étais pendant que mon Mulțumesc, domnule ministru, împreună cu un uh, coleg am vizitat insula Samos săptămâna trecută să vedem care e situația din teren ca să ieșim din acest clopot de sticlă Bruxelles și să vedem ce se întâmplă concret pe teren. Am fost acolo cu mintea deschisă într-un spit uh, constructiv, uh, m-au dus la poliție, m-au ținut o oră uh, și nu eram vinovat de nimic. Uh, cred că merit niște scuze. Însă am văzut uh, condițiile inumane în care trăiau mai bine de 6.000 de condiții într-un uh, spațiu care era prevăzut pentru 600 și ceva de oameni, la 647 la, la, la început. Femei, copii au de așteptat până în 2021 până să fie programați pentru a-și depune actele de solicitare de azil. Am văzut uh, foarte bine și s-a spus în această dimineață că acest acord între UE și Turcia este un eșec, că a eșuat și această politică a hotspoturilor, experiența greacă a acestei politici europene ne arată foarte clar acest lucru și asistăm la un eșec și la acordurile de la Dublin. Uh, vă confruntați cu o situație de negestionat, uh, primarul din Samos e complet nebunit, economia insulei e în colaps și Europa nu face nimic. Voi ați venit să ne întrebați cum vă putem ajuta, dar ce soluții aveți în vedere ca să ajungem la o soluție? Doamna Fox. Domnule ministru, ați făcut apel la solidaritate și ați spus să facem lobby pe lângă guvernul nostru. Problema e că politicile Uniunii Europene fac imposibilă solidaritatea pentru că îți spun, rezolvă Europa această chestiune și am transferat răspunderea lui Erdogan. Așa că politica europeană nu ne permite să mergem la propriile guverne, pentru că nu permite statelor membre să ia astfel de decizii. Pentru că v-ați lăsat pe mâna lui Erdogan, acum Erdogan are autoritate și are bani europeni ca să invadeze Siria, creând uh, un nou val migraționist. Și atunci ne întrebăm de ce oamenii fug din Turcia ca să vină în Grecia, e situația de acolo, din Turcia, de vină. Poate e de vină politica europeană de a integra pe acești migranți în societatea, în societatea turcă. Cine vrea să fie integrat în societatea turcă, o societate care trimite universitari în închisoare și interzice uh, uh, libertatea de expresie. Uh, Politica europeană pe toate planurile complică situația și creează problemele cu care vă confruntați. Și aveți expresia solidarității mele cele mai puternice. Vă rog, întrebări scurte, ca, să aibă timp, ca domnul ministru să aibă timp să răspundă. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce se întâmplă în Europa și în Grecia cu refugiații nu e o problemă ce ține de climă sau o catastrofă naturală. E rezultatul unor decizii politice. Faptul că acum avem 14.000 de persoane în tabăra Moria e din cauza unei decizii politice de a nu transmite, de a nu transfera acele persoane în tabere unde pot fi mai sigure. Li s-a retras uh, și um, uh, cardul de securitate socială. Deci Astfel li s-a tăiat accesul la îngrijirile de sănătate. N-ați vorbit despre. Astfel nu pot fi vaccinați și dacă nu pot fi vaccinați, nu pot avea acces la sistemul de învățământ public grec. Asta e o decizie politică, domnule ministru. Asta e problema, de fapt. Se iau decizii politice greșite. Dacă vrem să apărăm drepturile migranților și ale refugiaților, trebuie luate decizii politice în Europa și în Grecia, decizii care să le respecte drepturile. După cum spuneam, aveți suficiente probleme, însă acum mai aveți o problemă. 5 minute maxim pentru răspunsuri, eh, pentru că dacă nu va trebui să mai avem și altă întârziere și mai mare. Deci vă rog să vă străduiți cât mai mult. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc tuturor pentru aceste intervenții atât de pline de emoție pe care le-ați făcut. V-ați exprimat și dumneavoastră îngrijorări în legătură cu situația din Grecia, în special în insulele grecești. Aș doresc și de asemenea să vă mulțumesc și pentru criticile formulate, însă critica trebuie să se bazeze pe ceva concret. Să știți că în Lesbos și Samos toți copiii sunt vaccinați. de unde și până unde ideea că nu, se fac, că nu sunt vaccinați sau nu li se acordă asistență medicală. Nu e adevărat. Toți solicitanții de azil din Grecia au acces la servicii medicale. și cei care au parcurs uh, procedura și cei uh, a căror solicitare a fost respinsă au dreptul la, la asistență medicală. Apoi, legea privind procedura de azil uh, prevede încadrarea tuturor copiilor solicitanților de azil în sistemul școlar. A tuturor, ăsta e adevărul. Apoi, un alt uh, aspect pe care doream să-l, uh, să-l reliefez. Nu-mi puneți sub semnul întrebării umanitatea credeți-mă, probabil am mai multe sentimente umane decât dumneavoastră. Vreau, într-adevăr, să dau dovadă de umanitate, dar vreau să fiu și eficient pentru a putea garanta concret drepturile acestor oameni și securitatea țării mere și demnitatea europeană. Și apoi, un al treilea element, te poți lăuda că ești, ești un, un, o persoană plină de compasiune și că judeci acțiunile altora din această optică. Eu, ca ministru, voi fi judecat de dumneavoastră când voi reveni în fața noastră și voi fi judecat concret pe baza acțiunilor întreprinse de mine trei membri ai comisiei dumneavoastră a spus că nu mai există un minister al migrației și că politica de migrație a fost integrat la Ministerul de Interne. În ce țări europene există ministere de resort. Aveți cu toții ministere speciale pentru migrație? Sau Ministerul de Externe sau Interne are competențe în materie de migrație? Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Apoi, s-au vorbit uh, de frontiere în intervențiile noastre. Eu nu am vorbit de frontiere externe. Frontierele externe trebuie protejate, trebuie securizate și sunt frontierele pe care trebuie să le apărăm ca Uniunea Europeană. Eu nu vorbeam de frontierele astea externe, eu vorbeam de frontierele interne. De frontierele interne create de anumite state care doresc să împiedice intrarea acestor persoane pe teritoriul lor. Însă nu așa oprești un flux migratoriu dacă oamenii respectivi chiar vor să ajunge undeva. Și apoi, rapid, Turcia. Turcia și declarația UE-Turcia. Turcia are probleme. Pentru că găzduiește 4 milioane de refugiați sirieni. Și vor mai fi și alții care vin din alte țări. Tot pe teritoriul Turciei. Uniunea Europeană plătește o sumă considerabilă pentru a ajuta să gestioneze acest fenomen migraționist și e vorba de asistență acordată prin intermediul organizațiilor internaționale. Turcia și-a asumat obligația de a proteja aceste frontiere. Bun, sunt limite, nu știu ce se întâmplă acolo și nu vreau să intru într-o astfel de dezbatere acum. Însă, ce pot să fac este să vă descriu realitatea concretă. Ați văzut-o și noastră, cu ochii noastre, de altfel. Întrebarea care se pune este care e viitorul acordului UE-Turcia? Orice ar fi, trebuie să continuăm uh, garantarea condițiilor și a criteriilor stipulate în această declarație. Protecția frontierelor și gestionarea refugiaților sirieni de pe teritoriul Turciei. Trec acum rapid la chestiunea juridică. S-a spus că nu există consiliere juridică. Nu e adevărat. Uh, au venit cam 300 de amendamente la noua lege dată de noi organizații, instituții au venit cu propoziții și am acceptat aceste propuneri. Deci a existat dezbatere, a existat această conciliere în, în, în, în perioada preliminară. Au existat părți ale proiectului de lege care au fost uh, respinse de două partide, restul partidelor au acceptat aceste, multe dintre aceste amendamente și, și propuneri. Deci trebuie să venim aici cu rezultate concrete, cu, cu fapte concrete atunci când elaborăm o politică sau alta. În prezent avem 60.000 uh, de solicitări uh, suspendate Uneori, s-a spus, se așteaptă trei ani până la programare la interviu. Va continua această situație? Ce se întâmplă, ținând cont de ritmurile actuale și de aceste întârzieri? în prezent, da, unde ai 14.000 de refugiați ca în Morea, se așteaptă 2 ani și ceva. Asta e situația, doar o mie de returnări în patru ani. Asta e situația cu care ne confruntăm în prezent. Și aș mai vrea să vă spun un lucru și să fac apel la umanitatea tuturor celor de aici. Însă v-aș ruga să faceți dovadă și de maturitate politică. Nu se poate gestiona un număr atât de mare de persoane atunci când vin toate dintr-o dată. Nu, nu putem să-i ajutăm. Noi, ca țară, ca stat, nu le putem garanta drepturile. Și, prin urmare, măsurile de protecție oferite sunt deficitare. Trebuie să ne organizăm, trebuie să fim mai rapizi, trebuie să fim mai eficienți. Să nu aruncăm oamenii claie peste grămadă într-un centru de primire și să le asigurăm protecția drepturilor, într-adevăr. Și apoi, un lucru menționat de, de toți cei prezenți. Ce facem cu insulele? Există un proiect de transferare a persoanelor din insule spre Grecia continentală. În hoteluri, în apartamente, în locuințe cu un acoperiș deasupra. Până la finele anului, sperăm că vom reuși să transferăm majoritatea celor din insule pentru ca cei care rămân în insule să poată fi găzduiți acolo în condiții sigure. Strategia e să începem cu persoanele cele mai vulnerabile, familiile cu copii. E, acestea vor fi primele transferate spre Grecia continentală, unde o să încercăm să le găsim apartamente, hoteluri în care să-i găzduim. Sunt 40.000 uh, de apartamente identificate, avem programul Ilios cu 16.000 de case, deci am creat niște programe și am să mă opresc aici, domnule președinte, dar în încheiere pot să vă spun că pentru noi, pentru guvernul nostru, intenția e aceea de a integra aceste persoane în societate, pentru copiilor să poată să meargă la școală, să învețe limba greacă și copiii și părinții, să-și găsească un loc de muncă pentru a se putea integra în societatea noastră. Asta vrem. Și vom face totul pentru a-i ajuta, protejându-le, protejându-le drepturile, cerându-ne, cerându-le în același timp să respecte legea și Constituția țării noastre, legile pe care le respectă toți grecii și toți europenii. Mă opresc aici, am încercat cât de repede să răspund la aceste întrebări. O să încerc să revin în fața noastră pentru a vă prezenta ce vom face în lunile și anii următori. Mulțumim foarte mult, domnule ministru Crisohoidis și vă mulțumim pentru această pasiune pe care ați arătat-o. Într-adevăr, avem o situație problematică nu doar nu, nu, care vizează nu doar Grecia, ci întreaga Europa. Am auzit o serie de intervenții, am avut un schimb de opinii extrem de aprins pentru că chestiunile sunt presante și delicate. Vă mulțumim pentru tot și o să avem permanent invitați din partea Greciei care să ne spună ce se întâmplă în arhipelagul Elen. Vă mulțumesc. Acum, fără nicio altă întârziere, pentru că deja suntem cu 20 de minute întârziere, vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem patru invitați pe care îi rog să vină la prezidiu ca să putem începe imediat. Este ultimul punct al acestei ședințe. Să nu uităm, avem și o ședință după amiază. We apologize our new panelists for these. Ne cerem scuze experților noștri pentru uh, acest al treilea punct pe ordinea de zi. As I said, we apologize. După cum am spus, ne cerem scuze față de cei patru experți ai noștri la acest punct de pe ordinea de zi, foarte important, punerea în aplicare a declarației UE-Turcia, situația din insulele grecești. Vom asculta prezentă din partea doamnei director general de la DG Home, Paraschevi Mișu, Michael O'Flaherty, director executiv a Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Nina Gregori, director executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil, EASO, și Inma Vasquez, care reprezintă Uh, Asociația Medicine Sans Frontier, Medici Fără Frontiere, și NATO. La, la UE și NATO. Deci reprezintă această organizație la UE și NATO. Dacă ați reușit fiecare să vă încadrați în 8 minute, ne-ați ajuta să nu depășim îngrozitor de mult uh, programul nostru și mai ales orele de lucru ale interpreților, uh, spune președintele. Haideți să începem cu doamna Mișu. Dacă ați putea, în 8 minute să faceți prezentarea dumneavoastră, am apreciat foarte mult acest lucru. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Încă bună dimineața! Mă, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Uh, cred că voi putea chiar mult mai uh, succintă să fiu, pentru că l-am ascultat pe domnul uh, ministru Elen, așadar o să prezint situația din partea noastră. Vreau să spun că l-am auzit pe domnul ministru care a spus că suntem singuri. Nu, ei nu au fost singuri. Noi, Comisia Europeană, am susținut Grecia operațional, financiar, persoane din direcția mea generală sunt prezente pe teren, colegi de la EASO, de la Frontex, de la Europol, de la FRA, au fost de asemenea acolo pe teren. Poate că nu uh, cei de la FRA nu um, cu statut permanent, dar EASO, Frontex, Europol se găsesc aproape, au o prezență aproape permanentă acolo. Am oferit uh, sprijin financiar de asemenea, dar situația pe care ați auzit-o descrisă mai devreme, sigur că nu este sustenabilă. Și am cerut creșterea capacităților de pe insule. Eu am fost pe insule, știți foarte bine, v-am spus-o deja atunci când uh, erau 8500 de persoane la Moria și deja uh, era situația destul de uh, gravă înainte de creșterea sosirilor. Situația era critică deja. În Samos situația era critică deja cu multe luni înainte. Acum este absolut insuportabilă. Ce trebuie făcut, deci? Uh, L-am ascultat pe domnul ministru care a vorbit despre transferul către continent. Trebuie să fim uh, precauți, să vedem pe cine transferăm către continent. Și o să vă spun uh, mai târziu de ce, când mă refer la declarația UE Turcia. Dar e adevărat, când procedurile sunt atât de greoaie, oamenii trebuie să fie prioritizați într-un fel și să fie transferați pe continent într-o cazare corespunzătoare. Și asta m-a ajutat uh, și prin ICNUR, și prin uh, Organizația Internațională pentru Migrație, OEM, um, prin uh, programele pe care le-am desfășurat acolo, am pregătit foarte multe tabere care să fie utilizate pe, în Grecia continentală. Deci, apoi, problemele de sănătate, da, sunt o, o problemă, însă lipsa doctorilor, lipsa medicilor e o problemă. Uh, nu am văzut uh, să izbucnească boli, dar sigur atunci când ai atât de mulți oameni care sosesc, trebuie să treacă prin niște proceduri pentru ca aceștia nu doar să fie înregistrați, nu doar amprentați, nu doar uh, procesați din punctul de vedere al securității, ci și din punctul de vedere al sănătății. Și sigur că trebuie să avem grijă de copii și sunt sigură că directorul Agenției pentru Drepturi Fundamentale va vorbi mai mult despre situația copiilor, dar din partea noastră noi am finanțat și am cerut guvernului Elen să permită ca cele 2000 de uh, adăposturi de pe continent să fie menite în primul rând pentru a primi copii pentru a oferi tutelă copiilor și pentru a crea și am cerut guvernului să creeze niște strategii în ceea ce privește copiii. Acestea există și monitorizăm cu mare atenție cum anume se vor desfășura lucrurile. Copiii Vreau să spun acest lucru pentru că am vorbit, am vizitat mulți dintre acești copii. 80% dintre sosiri sunt copii între 14 și 17 ani. Înțelegeți că apoi, sigur că trec în categoria de vârstă peste 18 ani și e o vârstă foarte dificilă. Dacă nu reușesc să uh, aibă speranță pentru ziua de mâine, și noi înțelegem acest lucru și guvernul elen, dacă ei nu pot să vadă un viitor, atunci se confruntă se confruntă cu o situație uh, foarte critică de, de disperare, de lipsă de speranță. E o situație critică pentru noi, pentru Uniunea Europeană, pentru țara care îi adăpostește. De aceea colaborăm intens cu guvernul din Grecia pentru a îmbunătăți situația, pentru a îmbunătăți viața și știu cât de rău este să vezi 1600 de copii uh, într-un loc unde ar trebui să fie, ar încăpea de fapt doar 300 de persoane. Am văzut ce înseamnă acest lucru. Acum, returnările. Și prima parte din prezentare o să o las deoparte. Am vorbit, am uh, făcut eforturi pentru returnări voluntare. Vrem să ne asigurăm că declarația UE-Turcia funcționează în toate elementele acestui proces. Am dorit să avem relocări, avem relocări, avem mai mult de 25 de mii de relocări de persoane de când a început, de când a intrat în vigoare declarația UE Turcia. Și pe baza declarației vrem să avem returnări, dar nu am, renunci, re, nu am reușit din cauza procedurilor îndelungate și a sistemului complicat care a fost și care încă este funcțional în Grecia acest lucru nu înseamnă că nu ar trebui să avem proceduri. Pentru că dacă întreb pe cei din țările de jos și am fost acolo și am pus această întrebare, cât durează uh, procedurile acestea la ei pentru o persoană? Ei spun că durează aproximativ, în majoritatea cazurilor, aproximativ 3 luni. Așadar, trebuie să ne asigurăm, nu spun că trei luni uh, e mult sau nu e mult, spun doar că putem să îmbunătățim lucrurile. Uh, totuși, uh, trei luni e mult mai bine decât trei ani sau doi ani. Deci am cerut guvernelor să revizuiască legislația, să o îmbunătățească, să aibă proceduri mai bune, ca evaluarea cazurilor să se facă individual, dar printr-un sistem care să funcționeze. Asta am încercut cu, uh, în ceea ce privește returnările voluntare. Și uh, o să trec la declarație, pentru că președintele imediat îmi va atrage atenția că am întârziat cu discursul meu. Uh, deci declarația UE-Turcia conține foarte multe prevederi pe care Turcia le-a pus în aplicare înainte de vară. Dar și înainte de vară, uh, în momentul în care ai 80-85 de uh, sosiri pe zi, e deja foarte mult. Dar, întrebarea este, știți câte persoane a primit Turcia anul trecut? Câți refugiați au ajuns în Turcia anul trecut? 300 de mii. Și, conform datelor pe care le avem împreună cu Frontex, procesează aproximativ 40.000 de solicitări în fiecare săptămână ale persoanelor care vor să se transfere din Turcia către Grecia. Ce spun ei? Că presiunea este foarte ridicată, uh, că lucrurile pot să meargă mult mai bine, dar acest lucru ne arată că lucrurile funcționează. Nu atât de bine ca și înainte de vară, dar trebuie să ne asigurăm că lucrurile vor funcționa mult mai bine și de aceea încercăm să colaborăm cu Turcia pe această componentă a migrației și uh, cu comisarul Avramopoulos, cu uh, ministrul uh, Seehofer și cu delegația din Franța pentru a ne asigura că lucrurile funcționează cât mai bine posibil. Și am să închei cu ceea ce face Uniunea Europeană. Sper că la 1 decembrie vom avea noua comisie. Vă spun din experiența mea, nu e ușor pentru mine să vorbesc cu doi comisari, unul care pleacă și unul care urmează să vină, mai ales într-o, într-un domeniu at- cu atât de multe provocări. Așadar, sper și împreună cu colegii mei facem și cu comisarii, cu vicepreședinții și cu doamna uh, Um, președinta a comisiei, facem eforturi foarte serioase pentru a putea veni în fața dumneavoastră cu noile schimbări pe care vrem să le facem, utilizând, sigur, munca foarte bună care a fost deja făcută în acest Parlament și care este foarte amplă. E o provocare, e o dezbatere dificilă, trebuie să susținem refugiații, dar trebuie să o facem într-o manieră europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, doamna Mișu. Domnule Oflarti, dacă ați putea să vă încadrați în 8 minute, v-am fi recunoscători. Faceți ce puteți, astfel încât și coordonatorii și colegii să poată să mai adreseze întrebări. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc și pentru invitația pe care mi-ați acordat-o. Din capul locului vreau să-mi cer scuze pentru faptul că va trebui să părăsesc această sală, însă colegii mei vă pot răspunde la întrebările adresate direct agenției noastre. Ne bucură faptul că ați uh, organizat această discuție. Nu trebuie să vă spun eu cât de gravă e situația. Agenția de Drepturi Fundamentale a urmărit îndeaproape tot ceea ce se întâmplă de la începutul anului 2016. Avem și o prezență permanentă, modestă, în Grecia și organizăm vizite regulate la centrele de primire. Am fost acolo în urmă cu 10 zile eu însumi. Ne aflăm acolo pentru a oferi sprijin autorităților elene ca stat membru, dar să oferim sprijin și Comisiei Europene și agențiilor europene, cum ar fi ASO și Frontex, dar nu doar lor. Și, de asemenea, oferim consiliere, asistență tehnică în ceea ce privește mm, drepturile fundamentale, oferim cursuri, analize în ceea ce privește vulnerabilitățile, raportăm legătură cu ce se întâmplă în Grecia și în alte state membre și, de asemenea, vă elaborăm și dumneavoastră avize formale la solicitarea dumneavoastră. Deci asta de la înființarea celor hotspots în 2016 până acum. Acum, ceea ce vește situația, ați auzit în această dimineață cum stau lucrurile. Acum să mă refer la câteva lucruri. În ceea ce vește suprapopularea centrelor, a taberelor. Când am fost la Mori acum 10 zile, erau 13.000 de oameni unde ar fi trebuit să fie 3.000 de oameni. Cam 30.000 de migranți din, în insulele grecești sunt în centre care au o capacitate totală de 5.000 de persoane. Ați vorbit despre faptul că nu mai sunt servicii de bază uh, Uh, directorul unei tabere îmi spunea că singurul serviciu pe care pot să-l mai furnizez e hrana și nici măcar la asta nu mă descurc prea bine. Problema grijilor de sănătate a fost menționată. S-au mai îmbunătățit lucrurile. Numărul de doctori la fața locului a crescut, însă e inadecvat față de nevoile reale. 10.000 de oameni așteaptă o evaluare de bază în ceea ce privește uh, sănătatea. Dar tocmai în asta costă medicina de prevenție, să te asiguri că nu vor apărea boli în acele locuri. Și o altă dimensiune asupra populării trebuie menționată, cum se ajunge după aceea la un efect de bulgăre de zăpadă. Oamenii care <laughs> își pun practic niște cor, nici măcar nu scorturi, niște foi de plastic în afara taberei, lângă tabere, unde nici măcar n-au servicii, nici nu-i canalizare, nu-i nimic. Deci oamenii pur și simplu uh, să adăpostesc sub un plastic într-o pădure. O altă chestiune ce ține suprapopulare. Uh, durata prelungită de a rămâne acolo în acele hotspot-uri. Acestea trebuiau uh, să fie populate doar pentru câteva zile, deci nu au fost uh, configurate pentru ca oamenii să stea acolo luni și luni de zile, așa cum e situația acum. Acum, ce se întâmplă cu copiii, situația copiilor? problemă deosebită pe care o avem în centrele din Grecia, din insulele Greciei, e lipsa celor zone sigure de protecție. Deci nu avem suficiente zone sigure. Când am fost la Mori acum 10 zile, erau cam 1000 de minori neînsoțiți. Însă era spațiu doar pentru 300 de copii în zonele sigure. Asta înseamnă că 700 de copii sunt practic în rândul populației generale și sunt expuși la tot felul de riscuri. O altă dimensiune ce ține drepturile fundamentale centrele de primire. Ceva ce e foarte îngrijorător. E vorba de personal și drepturile omului în ceea ce privește drepturile acestor persoane care lucrează acolo, care sunt supuși la niște presiuni extraordinare și care trebuie să fie protejați, deoarece sunt într-o situație extrem de expusă, sunt foarte expuși și o altă categorie de drepturi ale omului și fundamentale care a fost menționată. E populația din insulele, din Grecia. E, nu mai e viabil pe insule ca Lesbos. Uh, au fost uh, aceste insule foarte tulburate, economia a fost foarte afectată, deci încă o dimensiune a drepturilor fundamentale care nu trebuie lăsată pe din afară. Deci ce putem face? Agenția de Drepturi Fundamentale propune acțiuni în ce privește 8 elemente specifice acum. În primul rând, Credem în continuare că acest concept de hotspots e valabil în continuare. Dacă ar funcționa așa cum a fost el configurat inițial, ar fi o idee bună. O facilitate unică unde toate formalitățile de sosire sunt uh, prelucrate. Însă pentru că aceste centre să funcționeze, trebuie să-și respecte capacitatea. Doilea rând. Director General Michu and the Minister spoke of already. Încă un lucru. Avem nevoie de o decongestionare urgentă a acestor instalații. Oamenii trebuie să ajungă pe Grecia continentală, cum spunea doamna Mișu. Și guvernul elen acum uh, se pare că acordă atenție acestui aspect și asta e un semn de speranță. Al, în al treilea rând, măsurile de protecție în aceste centre. În primul rând, problema serviciilor de bază, lipsa de îngrijiri medicale, de adăposturi adecvate, de canalizare. Toate asta va duce la mari probleme ce țin de drepturile fundamentale, deci dacă nu sunt soluționate aceste probleme. a doua măsură de protecție, extinderea celor zone sigure de protecție despre care vorbeam, pentru ca toți minorii neînsoțiți să poată să se afle în astfel de spații sigure. Al patrulea rând, Există și un grup de persoane în aceste centre care nu primesc niciun fel de atenție, și anume tinerii bărbați. Vi se va spune când vizitați aceste centre că toată lumea vrea să ajute copiii, femeile, însă nimeni nu e interesat de tinerii bărbați. Și asta chiar e o mare sursă de îngrijorare. Deci cei care încă n-ați fost acolo în acele centre veți vedea cu mii și mii de tineri bărbați pur și simplu hălăduiesc acolo fără să aibă nimic de făcut. Și asta la ce duce până la urmă? La violențe, la tulburările de care am auzit mai devreme. Următorul punct, punctul 6, cred, dacă nu mă înșel, nevoia de a ne implica mult mai bine față de populația locală în ceea ce vrește luarea deciziilor cu privire la modul în care um, sunt, uh, funcționează aceste centre. Atunci când locali- comunitățile locale sunt implicate, lucrurile funcționează mai bine. Următorul lung. Nevoile psihologice ale personalului care lucrează în aceste centre. Aceștia ne spun că au probleme legate de stres, tulburări legate de stres, ne spun de asemenea că nu primesc sprijinul necesar pentru a face față acestor probleme. Penultimul, antepenultimul punct. Deși acum au loc uh, decizii uh, de negocieri și discuții în legătură cu o nouă lege a azilului, avem nevoie de niște proceduri de azil mai rapide. Și la cererea guvernului Elen, în iulie, FRA a oferit un plan cu 10 puncte pentru guvernul grec pentru a uh, avea o procedură de azil mai rapidă începând cu achiziții publice mai rapide pentru achiziționarea serviciilor necesare pentru întreg acest, acest exercițiu și alte chestiuni ce țin de pregătire, de resurse și previzibilitatea procedurilor. Acum, referitor la copii, câteva chestiuni specifice. În primul rând, există o nouă lege a tutelei care a fost uh, adoptată de guvernul anterior și noi am oferit consiliere. E o lege bună, credem noi, însă încă nu e pusă în practică. E urgent ca această lege să fie aplicată cât mai rapid, deoarece asta va crea condițiile necesare pentru ca acești copii să fie scoși din aceste centre și duși în locuri sigure. Și acum, tot referitor la copii. Ministrul ne spune această dimineață despre inițiativa guvernului de a um, cere ajutorul altor state europene pentru a prelua măcar o parte din acești minori neînsoțiți. E o inițiativă excelentă care merită sprijinită Asta nu va soluționa, bineînțeles, întreaga problemă, însă va fi un punct de pornire important pentru cei mai vulnerabili din rândul acestei categorii, care e oricum vulnerabilă pe ansamblu ei. Și acum, ca să încheie, și un comentariu personal, nu din partea agenției. Eu sunt de părere că situația migranților din insulele din Grecia acum este cea mai uh, gravă și îngrijorătoare problemă de drepturi fundamentale pe care o avem noi acum în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, da, chiar ne-ați ținut o, o prezentare extraordinară și vă mulțumim pentru asta. Acum, doamna Nina Gregori, director executiv la EASO, și pe dumneavoastră rugăm să ne ajute. Interpreții vor pleca la 12.30 Așa este programul lor. Avem și o sesiune după amiază. Deci cei care vor lua cuvântul sunt rugați să vorbească cât mai repede și la un moment dat vom vorbi doar în engleză cu toții. Try to, to be Mulțumesc foarte mult. Am să încerc să termin rapid. Vorbesc repede și uh, o să rog pe interpret să mă ierte pentru asta, spune vorbitoarea. Mă bucur că m-ați invitat să vorbesc astăzi. Am avut deja onoarea de a mă adresa Comisiei Libe atunci când am prezentat activitatea agenției mele, în termeni generali, însă mă bucur cu adevărat acum că pot să vă vorbesc despre situația specială cu care ne confruntăm în prezent în Grecia. EASO oferă sprijin operațional Greciei încă din 2011, însă acest sprijin a crescut semnificativ în 2015 pentru că la momentul respectiv Consiliul a cerut EASO să fie mai implicat și să sprijină EASO uh, în încercarea de a face față fluxului imigraționist. Atunci s-a abordat, uh, uh, s-a adoptat metoda acestor hotspots. Doar se bazează pe declarația comună UE-Turcia, însă presiunea a rămas mare, Grecia are nevoie de sprijin în continuare, după cum s-a spus în repetate rânduri astăzi. fenomenul s-a intensificat în toamnă și a crescut presiunea asupra centrelor de primire. Există întârzieri în procesarea cererilor de azil. De aceea, EASO continuă să sprijine eforturile din Grecia și sper că acest sprijin adițional va rămâne și pentru 2020. Operațiunile EASO din Grecia acoperă un spectru larg Știți că sprijinim uh, autoritățile din insule, dar și în Grecia continentală, în uh, etapa inițială și apoi în faza de primire, unde contribuția noastră e oarecum limitată, mandatul nostru e limitat. Avem cam 500 de persoane care lucrează sub egida EASO în Grecia după cum a spus uh, doamna director general Mișu, acest uh, sprijin este zilnic. Uh, aceștia lucrează în 36 de locații din Grecia în prezent. Aceste 500 de persoane, din câte spuneam, lucrează sub egida directă a EASU, dar avem și uh, reprezentanți ai statelor membre, avem uh, personal extern și interpreți prezenți în aceste 36 de locații. Din păcate, și trebuie să spun acest lucru în Parlamentul European, din păcate numărul experților, experților trimiși la EASO să lucreze în Grecia este foarte mic. Numărul lor scade de ani buni, în prezent doar 13% din personal constă în experți trimiși de statele membre și e e îngrijorător, într-adevăr, ce se întâmplă. Sper ca statele membre să trimită mai mulți experți. N-am să mai vorbesc de solidaritate, cel puțin nu termenul ăștia, dar categoric ne afectează în activitatea noastră pentru că noi trebuie să asigurăm sprijin operațional. Dar ce facem noi în termeni concreți în Grecia, după cum spuneam, sprijinim serviciul grec de azil în procesarea solicitărilor de azil în prima etapă, la frontieră, cu procedura aferentă și ca parte a punerii în aplicare declarației comune UE-Turcia și în procedura normală, în încercarea de a reduce întârzierile acumulate și de a asigura aplicarea achiului de, în materie de azil. Asta înseamnă informare, înregistrare, interviuri de azil și redactarea de avize. Doar în 2019 mai bine de 30.000 de solicitanți au fost înregistrați și preînregistrați de reprezentanții atenției noastre, mai bine de 6.000 de interviuri a avut loc și mai bine de 5500 de rapoarte au fost redactate de personalul EASO. Decizia finală de acordare sau nu azilului este uh, dată de autoritățile elene, EASO nu se substituie autorităților naționale în niciunul din statele membre unde activăm. Uh, oferim sprijin și unității Dublin din Grecia, uh, în conformitate cu criteriile din regulamentul Dublin, mai bine de 1800 de solicitări în acest context au fost gestionate de noi. Sprijinim autoritățile în încercarea de a reduce uh, povara acumulată, oferim uh, consiliere juridică, oferim și cursuri de formare, avem uh, uh, mii de dosare pregătite de raportorii noștri care au fost trimiși să sprijine Comisia de Apel, sprijinim autoritățile naționale în punctele de recepție care gestionează și organizează acest sistem de recepție. Avem un proiect pentru minorii neînsoțiți și încercăm să operaționalizăm funcționarea zonei sigure din Samos. Uh, încercăm de asemenea să oferim sprijin în etapa inițială de primire, mai ales când e vorba de copiii neînsoțiți și de a asigura comunicarea cu cei sosiți. N-am să mai trec în revistă toate provocările existente, au fost foarte bine descrise de, de domnul ministru și de intervenții anteriori, strict în ceea ce ne privește, pentru că obiectivul nostru e acela de a asigura desfășurarea rapidă a procedurii de azil în orice stat membru, în lumina acestui obiectiv avem nevoie de sprijin bine configurat și principala problemă este lipsa de experți trimiși de statele membre. Când vorbim de uh, sunt măsurile de, de asigurare a serviciilor sanitare și de siguranță a acestor puncte de primire, probleme rămân și sunt provocate în principal de tărăgânările, de întârzierile provocate în, de, de numărul mare de solicitări. M-aș referi la proiectul de regulament încă neadoptat pentru Biroul European de Azil, noi operăm chiar la limitele mandatului acordat și dorința noastră ar fi ca negocierile sau noua propunere de regulament să, să ajungă curând pe masa noastră și pe masa comisiei pentru a îmbunătăți posibilitățile existente cu un mandat uh, întărit, consolidat, eventual după modelul uh, Frontex, pentru că Frontex deocamdată pot opera mai bine decât noi. Revenind la Grecia, noi am uh, cooperat cu autoritățile elene în definitivarea unui acord de crearea unui birou operațional al agenției noastre în Grecia, lucrurile au durat. E greu să-ți închipui cu o agenție europeană care lucrează în această țară de mult ani și sprijină autoritățile. Nu a avut un sediu propriu și acum mă simt obligată să, să mulțumesc autorităților elene, domnului ministru, Crisohoidis uh, și, și a secretarului de stat Comuțachis, care ne-au ajutat în procedura de negociere și sperăm că semnarea acordului uh, de deschidere a biroului nostru de acolo va avea loc în acest an. E important pentru noi să avem un sediu acolo ca să putem gestiona așa cum trebuie activitățile dintr-un stat membru. Mulțumesc și Comisiei pentru eforturile făcute. Fără sprijinul Comisiei, nu cred că am fi putut ajunge unde am ajuns în prezent în uh, perioada de timp trecută de la preluarea funcției uh, mele la EASO în iunie acestui an. Vă mulțumesc, domnule președinte. Noi vă mulțumim, domnul Gregori, și acum uh, ultima intervenție, doamna Vasquez, din partea Medecins Sans Frontier. Vă rog, aveți cuvântul. 8 minute, vă rog. Much for inviting Mulțumesc foarte mult că ne-ați invitat și pe noi de la Médecins Sans frontier în această discuție. Health that uh, we observe with the medical teams on the ground. Eh? But I, I need to uh, start uh, with a statement. Încep cu o afirmație pe care o voi face în termeni umanitari. Din punct de vedere umanitar, declarația UE Turcia este o tragedie. Prioritizează închiderea oamenilor și menținerea lor închiși uh, în locul protecției și susținerii pentru toți cei care sunt blocați pe insulele grecești. Uh, echipele medicale MSF uh, din Samos, Lesbos și Chios tratează zilnic cazuri foarte grave de persoane și copii vulnerabili și situația nu se îmbunătățește. Auzim că se fac eforturi, dar nu vedem îmbunătățiri pe teren. Voi încerca și, sigur, uh, sănătatea fizică și mentală a oamenilor de acolo se deteriorează din cauza deteriorării condițiilor de trai și din cauza restricțiilor care sunt uh, impuse de sistemul uh, declarației UE-Turcia. Oamenii, în momentul de față, uh, sunt închiși pe perioadă nedeterminată, sunt într-un vid uh, uh, juridic și acest lucru le afectează și sănătatea mentală, dar și sănătatea fizică. Vreau să pun accesul asupra a două aspecte principale. Unul, sănătatea mentală. În 2017, deja MSF a emis un raport care trăgea uh, un semnal de alarmă cu privire la criza sănătății mentale din zonă. În 2018, am realizat un alt documentar în care uh, puneam accentul pe numărul crescut de copii care erau afectați de probleme de sănătate mentală grave. În 2019 situația este și mai rea. În ultimele șase luni, în Lesbos, 20% din pacienții noștri cu probleme mentale au încercat suicidul, au încercat să-și ia viața. 50% dintre ei sunt victime ale torturii sau relelor tratamente. 30% din pacienții noștri sunt victime ale, societă- ale violenței uh, sexuale și în cazul copiilor mai mult de un sfert din pacienții noștri cu probleme mentale, copii, care și-au făcut rău. Deci s-au, s-au rănit. Uh, unii au încercat uh, să-și ia viața uh, și unii având mai puțin de 10 ani. Asta este situația astăzi pe insulele grecești. Deja s-a vorbit destul de mult despre situația copiilor și, da, și pe noi ne îngrijorează uh, și ne preocupă protecția și sănătatea copiilor. 50% dintre cei care sunt blocați pe insule sunt copii. Acest lucru este foarte important atunci când ne gândim ce, ce trebuie să facem. Uh, să vă ofer câteva informații medicale. O treime dintre pacienții, pacienții noștri copii uh, trăiesc în corturi sau în uh, adăposturi încropite din plastice, din cartoane. Ați vorbit despre condițiile de primire. Este o latrină în Samos pentru 300 de oameni și pentru 200 de oameni în anumite zone din Lesbos. Standardele sunt o, o, o toaletă la 20 de persoane. Asta este situația. Apoi o altă problemă specifică. Copii cu cazuri medicale foarte complexe care nu beneficiază de tratament adecvat pe insule, care trebuie să fie trimiși și, din păcate, sunt foarte multe dificultăți și uh, întârzieri în trimiterea și transferul acestora către uh, Grecia continentală. Știu că și domnul ministru v-a spus, dar astăzi accesul la sănătate pentru populația de migranți și refugiați din insule se bazează foarte mult pe organizații uh, umanitare, voluntare. Acum, la patru ani de zile, deja patru, de patru ani de zile situația este aceeași și nu, nu se îmbunătățește. Deci ce trebuie făcut ceva acolo? Un lucru foarte important pe care vrem să-l subliniem aici este faptul că tot mai mult oamenii sunt blocați pe insule pentru perioade mai lungi de timp. Și o să vă ofer câteva informații. Mai mult de 45% din pacienții MSF din Lesbos sunt pe insulă deja Uh, mai mult, uh, s-au aflat pe insulă deja de mai mult de șase luni de zile și unii de mai mult de un an și jumătate. Și atunci sigur că acest lucru le afectează sănătatea și sănătatea mentală. Oamenii sunt blocați pe insule din cauza inconsecvențelor create de declarația UE-Turcia, de sistemul care a fost implementat de această declarație, care nu este adaptat la realitățile migrației și care nu în, vine în întâmpinarea nevoilor de protecție ale oamenilor vulnerabili și ne temem, așa cum am mai spus-o deja, că situația se va deteriora și mai mult odată cu introducerea noii legislații. Și există un aspect pe care vrem să-l subliniem în mod deosebit, pentru că avem informații în acest sens, și anume evaluarea vulnerabilității uh, oamenilor. Și din nou vă dau date. În 2018, 70% din pacienții cu probleme de sănătate mentală a MSF din Lesbos nu au fost identificați ca persoane vulnerabile și ne temem că acest lucru, acest număr chiar va crește. Există anumite boli care nu au fost bine recunoscute, nu au fost bine evaluate, ceea ce trebuie să se îmbunătățească. Am avut cazuri de uh, pacienți cu tulburări uh, grave care au fost reținuți sau care au fost deportați Uh, returnați sau deportați către Turcia. Ce pot să vă mai spun? Deja de patru ani de zile se întâmplă toate aceste lucruri și trebuie să se încheie, trebuie să facem ceva. Foarte concret, câteva recomandări. Și o să le spun un pic diferit față de ce s-a spus. Considerăm că este foarte important să fie o evacuare urgentă și imediată a persoanelor din hotspoturi. Sigur că trebuie să ne îngrijim în mod special de copii și de oamenii vulnerabili care au nevoie de uh, intervenție medicală urgentă, dar evacuarea înseamnă mai mult. Evacuarea pentru noi nu este doar transferul despre care s-a vorbit, nu sunt suficiente transferurile către, uh, de, din insule către Grecia continentală. E nevoie de evacuare către țări terțe în Europa. Deci, transferul de persoane este foarte important. Trebuie să crească numărul de persoane transferate. E nevoie de ambele lucruri. Și e nevoie, așa cum am mai spus deja și cum vom repeta, și din nou, spunem acest lucru în calitate de organizație umanitară. Trebuie ridicate restricțiile geografice impuse de declarația UE-Turcia. Dacă nu se ridică aceste restricții, problemele vor continua. Așadar, noi considerăm că, în loc să se reinstituie acest sistem, Europa ar trebui să îl înlocuiască cu un sistem de azil um, just și responsabil care să ia în considerare nevoile de protecție ale oamenilor. Am, am documentat atât de Uh, detaliat situația, am făcut atâtea eforturi ca situația să fie cunoscută, sperând că aceste informații vor declanșa schimbări, dar îmi pare foarte rău să vă spun, noi nu am văzut aceste schimbări și sperăm că vor veni. Dar sistemul trebuie să fie reevaluat, pentru că cu acest sistem cele mai bune eforturi vor fi insuficiente, pentru că nu e vorba doar de cifre aici e, problema e întreaga logică de a închide frontierele și apoi de a uh, repara sistemul. Între momentul închiderii frontierelor și momentul rezolvării problemelor există victime, victime umanitare. Și o să mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Vasquez. Și acum trecem la uh, runda de întrebări din partea coordonatorilor, vă rugăm în două minute și apoi va mai exista un pic de timp și pentru restul colegilor care au dorit să intervină. Închidem acum lista vorbitorilor pe lângă coordonatori. Urban, Mrs. Daly and Mr. Atzmani. And you're also asking for it, Mr. Karen? That'll be... Um, um... Domnul Karen, domnul Marcant și atât atât, încheiem lista pentru că dacă nu, nu mai avem vreme să răspundem la întrebări. Well, thank you very much. I will... Doamna Mețola de la BP, mulțumesc. O observație generală cu privire la mai multe chestiuni. Să, în primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au luat uh, cuvântul. E o dezbatere foarte importantă. Eu Aș vrea să mă concentrez uh, asupra ceea ce spuneați dumneavoastră, domnule director general, doamnă director general. Ce credeți dumneavoastră despre ce se va întâmpla la Consiliu și multe, dosarele, multe din dosarele blocate în ultimul mandat? Știm că au loc de discuții informale cu fosta comisie, cu viitoarea comisie, în legătură cu pachetele care sunt acum blocate. Uh, nu știm dacă vor veni noi inițiative sau dacă noi ca Parlament ar trebui să cerem oficial Comisiei să vină cu noi inițiative. Deoarece uneori mă tem că am ajuns uh, la niște majorități foarte sensibile aici în Parlamentul European pe chestiuni care sunt transversale din punct de vedere geografic și politic și nu mi-aș dori ca asta să se piardă și gândindu-mă la viitor, i-aș ruga pe coordonator de asemenea să vadă care este terenul nostru comun și dumneavoastră sunteți cei care puteți veni din nou la noi și să ne spuneți uh, unde putem găsi acorduri, dacă mai există acorduri și ce putem face, ce presiuni putem face la Consiliu, deoarece eu mă tem că dosarele tot vor veni din nou în fața Parlamentului. Noi suntem responsabili ca aleși unor cetățeni pentru care migrația este prioritară, practic în fiecare stat membru membru și în continuare mă tem că nu vom veni cu răspunsuri nici în timpul acestui mandat. Doamna Zipăl, acum aveți cuvântul. Mulțumesc foarte pe scurt. E vorba de situația din insule grecești, despre care vorbim de mult prea mult timp, aș zice eu. Și ar vrea să mă concentrez asupra unei sau două chestiuni ce anume putem face pentru a îmbunătăți situația refugiaților de pe insule acum în pragul iernii? Am vorbit, am, sau am auzit despre situația dezastruoasă, deci ce anume poate fi făcut? A doua întrebare. Supra um, încărcarea autorităților, supra împovărarea excedentă a autorităților. Uh, înregistrările, solicitările de azil nu pot fi făcute direct pe insule sau e nevoie de fiecare dată să înaintezi cele respective la Atena? O modificare în acest sens ar uh, accelera procedurile, nu? De asemenea, să știu în ce măsură IASO și Comisia ar putea da o mână de ajutor pentru îmbunătățirea situației uh, persoanelor de pe teren, de pe insule și ce ar putea face de asemenea și ce fac celelalte state membre pentru a îmbunătăți situația și pentru a ajuta Grecia. În primul rând, uh, ceea ce privește prelucrarea procedurilor de azil, uh, returnările, dar și în ceea ce privește sprijinul pentru relocare. Domnul Tudorache are cuvântul acum. Foarte rapid. În primul rând, uh, vă mulțumesc, uh, stimată doamnă director general, vă mulțumesc tuturor celor care ați intervenit astăzi aici. Da, văd un punct comun <laughs> clar cu dezbaterea legată de declarația UE-Turcia. Așa cum a spus deja cineva, de ani de zile, după ce a început criza migrației, deci în continuare nu venim decât cu niște soluții improvizate ad hoc. Asta e valabil atât pentru declarația UE Turcia, cât și pentru soluțiile găsite în insulele grecești și Grecia continentală. Problema unor alternative viabile, clar că se pune de ambele părți și aici eu aș continua uh, în urma intervențiilor făcute de colegi. Aș vrea să adaug două întrebări. Una are legătură cu viitorul și cu soluțiile viabile întrevăzute la comisie. Se vorbește despre noul pact uh, cu privire la migrație. Am cerut uh, viitorului comisar să ne spună care e conținutul acestui pachet, dar n-am primit detalii. Știu că suntem încă în faza de elaborare, dar am vrea câteva previziuni din partea dumneavoastră. Ce calendar prevedeți pentru a ajunge la cele soluții viabile de care Grecia are uh, nevoie atât de mare, mai mult decât orice alt stat membru. Și în al doilea rând, a doua parte, Grecia însă și situația din Grecia, e un nou guvern la putere, l-am auzit astăzi pe domnul ministru, deci întrebarea mea se referă, vi se adresează tot dumneavoastră, doamnă director general. Deci, dincolo de soluțiile viabile pe care sperăm că le va găsi UE și noi aici suntem dornici să ne facem Facem tot posibilul să ne aducem contribuția, însă, cum vedeți, situația din Grecia. Ce credeți despre soluțiile cu care trebuie să vină sistemul elen pentru a face față acestor probleme pe care le au legate de perioada de prelucrare a procedurilor, de faptul că multe etape din procedură se tot repetă, fără niciun motiv clar, uh, și faptul că, așa cum spunea și dumneavoastră, uneori după trei ani oamenii încă mai așteaptă fie să fie returnați, fie să li se soluționeze cazul. Mulțumim! Doamna Stric, și eu vreau să le mulțumesc celor patru oaspeți pentru trecerea în revista situației îngrozitoare din insulele grecești grozitoare, așa cum au subliniat mai mulți dintre cei care au intervenit. Și e drept, da, e rezultatul declarației uh, UE Turcia, da, se dorește această menținere a populației în insulele grecești cu toată suprapopularea care decurge din asta. Dar lucrurile se vor răutăți dacă vin și mai multe persoane. Uh, și dacă vor exista și mai multe greutăți de a-i returna pe acești oameni către Turcia, dacă ne gândim și la amenințarea deportărilor în așa numita zonă sigură din Siria. E clar că Grecia nu are cum să soluționeze problema și prin această situație de blocare a persoanelor, toți, toți cei afectați deci sunt traumatizați, persoanele sunt afectate, traumatizate. Avem o răspundere comună și e șocant să vedem că avem doar 13 experți naționali care au fost detașați la EASO și avem doar 100 de cazuri de derelocale în ultimii ani. Doamnă Mișu, ne puteți spune cum anume putem accelera uh, aceste măsuri de relocare din partea altor state membre? Și cum putem face pentru a trimite mai mulți experți naționali la EASO? Dacă ne uităm la EASO, da, avem acel, acea posibilitate de trimitere imediată a experților. Ar fi posibil ca doctori, experți, avocați, interpreți, toți cei care pot furniza aceste servicii urgente să fie trimiși mai repede pe insule din Grecia. Tot vedem că există atâtea obstacole procedurale și administrative încât nu avem suficiente resurse la dispoziție umane. Încă o întrebare. Legis legea din Grecia care tocmai a fost adoptată. Ce credeți dumneavoastră despre impactul acestei noi legi? În ce măsură va duce la o degradare a situației, la o deteriorare a situației și cum ne putem asigura că așa ceva nu se va întâmpla? Și încă o întrebare. Nu referitor doar la relocare, ci și la procedurile de reîntregire a familiei, care sunt foarte nevoioase persoane, membrii familiilor se confruntă cu foarte multe obstacole. Ce poate face Comisia pentru a face, față, a face presiune asupra statelor membre în ceea ce privește aceste solicitări de reîntregire a familiilor? Domnul Garo, mulțumesc. Bineînțeles că am ascultat cu mare atenție prezentările făcute de doamnele invitate astăzi aici și nimeni aici, bineînțeles, nu va contesta faptul că ceea ce se întâmplă în Grecia e absolut tragic. Însă, în ciuda tuturor eforturilor pe care le faceți, am sentimentul, am impresia și chiar certitudinea că cu cât mai multe mijloace sunt deblocate, bineînțeles, pentru primirea refugiaților, cu atât mai mulți refugiați vor veni, bineînțeles prezenteront finalement a n'importe quel, euh, devant n'importe veni, deci la porțile oricărei țări, așa cum se întâmplă acum cu insulele din Grecia. Avem o problemă majoră legată de o politică generală de care avem nevoie în domeniul migrației. În realitate, și noi și guvernele, bineînțeles că trebuie să ne protejăm propriile populații. Și așa cum spuneam, am fost premier socialist din Franța, nu-i posibil să primești toată sărăcia lumii. Și dumneavoastră vă confruntați cu această mizerie și cu această suferință. Încercați să o gestionați, solicitați mijloace suplimentare, însă eu am uh, certiunea că cu cât cereți mai multe mijloace suplimentare și cu cât veți avea mai multe persoane, cu atât vor spori și tragediile legate de refugiați, legate de personalul de acolo sau de populațiile locale care primesc uh, acești refugiați și sunt pe prima linie, practic. Adevărul e că avem nevoie de o politică realistă, bineînțeles, și e nevoie și de o mare rigoare în ceea ce privește primirea, deoarece știm de asemenea că printre aceste de aceste persoane, multe solicitări vor fi refuzate. Vor fi persoane care vor rămâne într-o situație complet ilegală. Și așa cum uh, a făcut guvernul grec, cred că toate guvernele care se vor confrunta, de practic, uh, din plin cu acești refugiați, vor fi nevoite să adopte legi din ce în ce mai stricte. Nu, dumneavoastră, se trebuie să răspundeți la această întrebare, însă eu cred, într-adevăr, că e nevoie de o politică complet diferită. De ce să lași să se creadă în acest Eldorado? Când practic îi împingi pe acești oameni către o tragedie, chiar către moarte. Deci asta trebuie evitat. Deci trebuie să vedem ce putem face în țările sursă, la originea acestui fenomen cu guvernele care până la urmă nu fac decât să încurajeze acest fenomen migratoriu. Mulțumim, domnul Avranitis, acum de la GUER, cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și vă mulțumesc tuturor pentru intervențiile dumneavoastră atât de interesante. Mulțumesc pentru descrierile pe care ne le-ați prezentat aici. Două lucruri aș avea de spus, subliniind faptul că uh, Dămistul ne-a spus decât adevărul pe jumătate când, uh, când e vorba de această lege. Legea nu e așa cum a descris-o domnia sa. legea e mai curând, așa cum au descris-o colegii mei care au intervenit în timpul dezbaterii. Uh, complică viața refugiaților, fără îngrijire medicală, fără școlarizare. Uh, Médecins Sans Frontier au, a condamnat această lege, noul cadru juridic. Uh, Ce presupune acesta pentru refugiați? situația e catastrofală. Era rea în mai și, credeți-mă, am fost uh, pe, uh, la, la, la Moria. Supraaglomerarea a atins cote fenomenale, insuportabile. Domnul ministru ne-a spus că sunt șapte mii și că situația e mulțumitoare. Împreună cu un coleg am fost acolo, am văzut că erau 1400 de minori neînsoțiți numai, gestionați de 11 persoane. E inacceptabilă această politică. Și ne pune probleme serioase. Știți că în Grecia, deputații din partea Partidului Noua Democrație acceptă uh, uh, provocări directe la, la, la adresa musulmanilor. Deputații sprijină și chiar organizează astfel de, de acțiuni. Trebuie să vă faceți treaba și trebuie să împiedicați ca așa ceva să se întâmple. Apoi, ați primit sprijin cooperare din partea guvernului grec. Am încheiat prima rundă. și am să dau cuvântul celorlalți colegi și apoi la final uh, invitațiilor noștri cu mențiunea că după 12.30 va fi doar în limba engleză. Ce, ce s-a întâmplat? Îmi face semn ce înseamnă? Yeah, we have not closed the list of... Yes? What? N-am terminat cu lista vorbitorilor. Care e problema? V-am scăpat din vedere? Uh, can I speak for Mr. Procaccini because he's... Aș putea vorbi în locul domnului Procaccini, care nu e de față. You take the floor for the... Din partea ECR, atunci dumneavoastră și apoi restul membrilor. Dar două minute maxim, vă rog. Mulțumesc. Net als ik vind dat dit een... Am ascultat cu atenție ce ați spus și trag următoarea concluzie. Dumneavoastră, la fel, la fel ca și mine, sunteți de părere că situația oamenilor din, aceast, din aceste tabere de refugiați este fără niciun fel de speranță. Uh, eu înțeleg că vin către Europa, poate și eu aș face acest lucru dacă aș fi în situația lor, dar nu putem să îi primim pe toți. Europa nu va reuși să facă acest lucru, pentru că în țările de jos, în momentul de față, există o, uh, o penurie de locuințe, uh, șomajul Um, numărul persoanelor care nu au uh, o locuință a crescut foarte mult în ultimii ani. Sunt doar câteva exemple. S-a vorbit despre modelul uh, de imigrație australian și eu îl susțin. Trebuie să luăm și să reglementăm lucrurile de la bun început și dacă acest lucru nu este posibil, atunci aș dori să știu unde trageți dumneavoastră limitele, ce poate să facă Europa, ce poate să realizeze ea dat fiind faptul că sunt foarte mulți oameni în Africa și în Orientul Mijlociu, acolo crește populația, uh, eu nu cred că vom putea să îmbunătățim situația în modul în care o facem acum. Mulțumesc! Members, putem trece acum la restul membrilor. Domnul Moraes e primul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să subliniez un, un lucru menționat de antevorbitor și vreau să le mulțumesc uh, multora din cei care uh, lucrează acolo, în regiune, reprezentanța instituțiilor RAI, ONG-urilor, altor agenții. Da, director general uh, spunea că situația a trecut de la critică la insuportabilă. Așa că aș vrea să mă refer la, la situația de acum și cea pe termen lung. În prezent există senzația că am ajuns la cota de urgență în, la, uh, acolo. E o, o rană deschisă pentru Europa, pentru că vorbim de ceva ce se întâmplă pe teritoriul european și este într-adevăr o situație extremă. Întrebarea pe care vreau să vă pun, doamnă director general, e următoarea. Acum când discutați chestiunea relocării, gândindu la ce se întâmplă la Moria, cum merg discuțiile? Vi se spune că reprezentații media nu sunt uh, totdeauna acolo, vechea poveste, Așa că putem aștepta până la înscăunarea noii comisie, putem să, să așteptăm puțin tel. Vi se spune asta sau înțeleg cât de tragică e situația de acolo? Se bazează pe contextul intern din Grecia, așteaptă noua lege și, obiectiv vorbind, legea e una de descurajare a zilanților, clar fără posibilitate de apel și așa mai departe, nivele ridicate de detenție. Nu cred că în termeni obiective această lege va ajuta pe cineva. Prin urmare, asta e situația sau nu? Și apoi, pe termen lung, după cum spune și domnul Tudorache, impactul pe termen lung. Pactul existent va rezolva această problemă pe termen lung. Domnule Azmani, un minut vă rog, cu ochii pe ceas. Foarte pe scurt, vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră. Am avut o, o întrebare pentru ministrul grec. De patru ani aceeași problemă. Centrele de primire și situația din Grecia. Doamna Mișu a spus că Grecia nu a fost singură au primit sprijin din partea Comisiei, din partea statelor membre și au chiar refuzat anumite forme de sprijin din partea statelor membre. E ușor să spui problemele sunt cauzate de acordul cu Turcia. Ne-a spus o vorbitoare acest lucru. Dar de ce n-a venit cu o soluție în 2015, când ne confruntam cu situația de atunci, cu criza? Însă, bun, după cum spune și doamna Vasquez, situația e tragică acum. Credeți că noul guvern poate gestiona problema și ce am putea face noi, Parlamentul European, dacă am putea cumva încuraja autoritățile grecești în direcția unei îmbunătățiri? Vă mulțumesc. Domnul Markart. Ja, vielen Dank. Um... Da, mulțumesc. Întrebările care au fost adresate sunt toate palpitante și eu am fost din 2015 de vreo 10 ori în Lesbos și mă întreb oare e important să adresăm din nou și din nou aceleași întrebări? Vedem situația de acolo care este nedemnă. Copiii care în fiecare iarnă trebuie să Uh, treacă, uh, să, să doarmă în corturi și să aprindă focul ca să se încălzească și în fiecare noapte trebuie să aibă grijă cineva să nu se aprindă cortul de la focul de la care se încălzesc. Um, nu există programe de școlarizare uh, decât, de către, uh, decât programele desfășurate de ONG-uri. Uh, Ehm, care este obiectivul Comisiei Europene? Să îmbunătățească situația acolo sau strategia este ca oamenii să sufere atât de mult acolo încât să îi eh, eh, convingă pe alții care ar vrea să vină că nu e deloc o idee bună. Mă întreb dacă nu cumva a venit momentul să întrebăm, să punem altfel întrebările. Urban. Domnul Urban. Președinte, mire, eu estuve eh, hace menos de un mes. Eh... Eu am fost eh în insula Lesbos, la Moria, nu de mult și sunt de acord și cu colegul care tocmai plecat. E una din problemele cele mai grave ce țin de drepturile omului. Dar ce va face UE? Asta e întrebarea. Va închide tabăra de la Moria? Va închide restul hotspoturilor pe care le avem în insulele din Grecia? Care va fi reacția la această urgență, care nu e nouă? Doamne de la Medecins Sans Frontier, aș vrea să îi pun următoarea întrebare. Ce efect a avut uh, schimbarea legislației? Vorbeam despre retragerea cardului de securitate socială pentru accesul la îngrijirile de sănătate și, de asemenea, ce s-a întâmplat uh, odată cu uh, restrângerea acestor drepturi și sosirea masivă a unor persoane noi și ce efect a avut uh, și folosirea de materiale împotriva manifestanților la Moria. S-a folosit gazul acolo în mod nediscriminat pe o populație unde, cel puțin, uh, unde sunt cel puțin 3.000 de minori. E important. Organizațiile care sunt pe teren acuză EASO de faptul că refuză în mod sistematic să uh, acorde azil anumitor naționalități concrete, cum ar fi sirienii sau irachienii. Deci ar fi o practică de discriminare în funcție de naționalitate și o practică inadmisibilă. Deci ce îmi răspundeți, stimată doamnă de la EASO? Domnul Ruiz de Ves are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să mă refer în primul rând la condițiile din aceste hotspoturi. uri în timpul iernii. Cu toții am văzut că deja acești oameni au trecut prin multe ieri grele în aceste condiții. Ar fi inacceptabil să avem din nou aceleași situații ca în trecut. Dacă se mai întâmplă un accident iarna asta, e clar că va exista o, va trebui tras la răspunde și Uniunea Europeană. Ceea ce privește evacuarea. Trebuie să ținem cont că nu e vorba doar de a aduce aceste persoane pe Gre- în Grecia continentală, e vorba de o redistribuire acestor persoane în celelalte state membre. Și asta trebuie să se facă în niște condiții bune în ceea ce privește minorii. Și în ultimul rând, referitor la acordul UE-Turcia. E clar că acesta trebuie revizuit. Meța San Frontier a spus-o clar. Problema drepturilor omului ar trebui, chestiunea drepturilor omului ar trebui să marcheze mult mai mult acest acord și e important de asemenea ca și Parlamentul European să se poate implica la orice revizuire a acestui acord, spre deosebire de ceea ce se prevede când s-a semnat inițial acest acord cu Turcia. Doamna Daly. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Am încercat să mă pun în pielea celor din uh, aceste centre de primire că primesc mai mulți politicieni vizită decât turiști vizitează insulele respective. Și atunci, de ce se înrăutățește situația? Trebuie să te întrebi, oare intenționat fac asta ca să ne nebunească, să descurajeze pe alții de la mai veni? Sau sunt ieșit din minți și își închipuie că dacă fac aceleași greșeli o să obțin rezultate diferite? recunoaștem problemele, dar le repetăm și ne învârtim în cerc. Ar fi, ar fi o nebunie să facem așa ceva. Așa că sprijin apelul la evacuare imediată, dar apoi apare problema unde îi ducem și mă întreb ce se negociază la Consiliu atunci când e vorba de a-i relocaliza pe acești oameni. Sunt în complet dezacord cu colegul meu irlandez, directorul FRA. Eh, hotspoturile sunt, eh, sunt o problemă. E cum am încercat în Irlanda de 20 de ani și n-a funcționat. Nu funcționează aceste hotspots. Trebuie să schimbăm acest acord, să schimbăm acordul de la Dublin și trebuie să vedem de ce acești oameni ajung să fie refugiați în primul și în primul rând. Și când statele membre se implică în războaiele care creează acest val de refugiați, nu suntem, suntem ipocriți. Turcia a asigurat eliberarea mii de jihadiști în Siria și acum noi ne întrebăm ce fac cu, cu refugiații și noi avem partea noastră de vină. Și dacă nu rezolvăm problemele, dacă nu ridicăm uh, o serie de sancțiuni că se pot întoarce oameni, sancțiuni că se pot întoarce oameni în Siria, atunci suntem o sursă a problemei și nu a, a, a soluției. Domnule Karen, un minut. Uh, Mulțumesc celor uh, patru interveniente care ne-au prezentat uh, situația și, în special, Médecins Sans Frontier, care ne ajută și completează eforturile noastre. Săptămâna trecută am fost în Samos și am văzut o serie de lucruri. Mă întreb unde ajung banii trimiși de Uniunea Europeană. Există vreun document oficial care să ne arate exact pe ce se cheltuiesc acești bani europeni? Apoi, cum vreți eh, să îmbunătățiți situația în termeni concret și imediați din insule? Ne revine o răspundere uriașă. Apoi, ce propuneți dumneavoastră ca alternativă și cum vreți să reduceți întârzierile fenomenale pentru interviuri și pentru solicitările de azil. Trecem acum la invitații noștri. But we have exceeded our time and actually many of us do have other commitments. <laughs> We're also in delay, so please, please try to refrain the very best. Maybe five minutes each, no more than that